final de a găsi o soluție eficientă pentru anii ce vin. Mulțumesc, domnule comisar, spune președintele. Mulțumesc pentru că ați fost atât de succint. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Mă refer la întrebarea orală adresată Comisiei în legătură cu sectorul european al amidonului din cartofi după 2012. Pentru 3 minute, în primul rând, ca autoare a întrebării, are cuvântul doamna De Lang. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Geachte commissaris. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cele două grupuri cele mai mari din Parlament, PPE și Socialiști Democrați, au avut această inițiativă comună de a lansa o dezbatere cu dumneavoastră Comisia Europeană privind viitorul uh, amidonului de cartofi în Uniunea Europeană, care va avea consecințe asupra crizei alimentare și care a fost o victimă a crizei financiare și riscă să dispară de pe continentul nostru. Acest sector ar putea cu toate acestea să joace un rol important pentru a <clears throat> atinge obiectivele în orizontul 2020. Știm, domnule comisar, în bilanțul de sănătate, plățile pentru acest sector sunt parțial cuplate, parțial decuplate. Această situație se va încheia în 2012 cu o dispariție totală a decuplării. Aceasta va duce la o situație extrem de delicată. Va trebui să adoptăm o cea mai bună abordare posibilă pentru a putea supraviețui, pentru a fi competitiv față de alte sectoare. Sectorul cartofului va trebui neapărat să poată să beneficieze de pe urma decuplării și deci Trebuie să fie sprijinit această economie bazată pe aceste elemente. În strategia pentru 2020 trebuie să se țină cont de faptul că se vor utiliza anumite substanțe în locul amidonului din cartof, ceea ce este un lucru regretabil. Criza financiară nu permite cu adevărat o tranziție pe care ne-am dorit-o. Mm-hmm. această tranziție de turnă nefericită, e nevoie de investiții care, din păcate, nu s-au produs și în 2012 va fi o aterizare dificilă pentru toți cei din sector și nu aterizarea lină preconizată. Vorbim de 6.000 de locuri de muncă afectate în mod direct, care sunt amenințate și cel puțin un număr egal în mod indirect, care o să fie periclitate în total, aproximativ 15.000 de agricultori. E vorba nu doar de nordul țărilor de jos, de unde vin eu, ci și alte regiuni din Germania, Franța sau Polonia. Domnule comisar, în cadrul politicii agricole, sper că veți veghea ca aterizarea să fie lină și așa cum ne-am dorit-o cu toții. Iată de unde e întrebarea mea. Comisia va pune în aplicare măsuri de tranziție pentru o perioadă de 2 ani, de exemplu, neutră din punct de vedere bugetar, utilizând măsuri care să permite să se favorizeze amidonul de cartofi și agricultorii europeni. Fondurile de restructurare o să permită agricultorilor să beneficieze de sprijin începând cu momentul în care doresc să limiteze producția în mod voluntar. Și o altă întrebare esențială care stă în centrul acestei discuții. Comisia Europeană este de acord cu noi să spunem că sectorul amidonului de cartofi e un sector esențial pentru bioeconomie. Comisia Europeană vrea să ia măsuri pentru a facilita tranziția în acest sector extrem de important. Președintele, mulțumim domn- doamna de Lange. Două minute, domnul Berman, coautor al întrebării de aeropormil Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul culturii cartofului riscă să traverseze o perioadă foarte dificilă uh, după 2012, pentru că el depinde foarte mult de subvenții. Nordul Olandei este vorba de mii de locuri de muncă într-un sector foarte vulnerabil și într-o zonă în care nu există alte slujbe. Uh, acești uh, oameni, oamenii care cultivă cartoful, nu doresc decât să continue să facă acest lucru și să poată trăi în regiunile lor și în toate regiunile Europei se uh, manifestă aceeași dorință. Prin consecință avem nevoie de o reglementare europeană și de subvenții. Cred că rămân suficienți bani din anii precedenți și aceștia ar trebui să fie suficienți ca agricultorii să se adapteze. Bineînțeles, regimul subvențiilor va dispărea în 2012 pentru cultura cartofului, de asta nu se îndoiește nimeni, dar pentru viitorul acestei industrii este totuși indispensabil, indispensabil să oferim acestor oameni soluții de schimb spre alte produse uh, Uh, pentru ca acești agricultori să supraviețuiască. Președintele, mulțumesc foarte mult, uh, domnule Berman. Acum are cuvântul domnul comisar John Daly. Domnule președinte, stimați membri, Comisia salută ocazia oferită noastră de a vă împărtăși poziția noastră în legătură cu sectorul cartofilor, care a făcut parte din uh, Council decided... bilanțul de sănătate al politicii agricole comune. Sigur că, iată, ce se întâmplă cu cultura cartofului coincide cu sfârșitul uh, sistemului de cote. Comisia a propus o abordare graduală în doi mm, pași. Ceea ce ar permite producătorilor de cartofi să se pregătească pentru piață fără cote. Uh, cerința pentru un fond de restructurare ca în cazul zahărului e dificil de îndeplinit uh, în situația actuală. Chiar dacă toți beneficiarii actuali, inclusiv uh, crescătorii de cultivatorii de cartofi ar uh, fi de acord să renunțe la ajutoarele cuplate pentru a înființa un fond. Situația bugetară actuală nu cred că o va permite. Pentru ca să înființăm un fond de restructurare, Uh, nu ar, ar trebui, ne-ar fi necesar mai mult de un an de zile și o situație de o atât de scurtă durată ar fi insuficientă. Uh, și știm că acest sector poate pierde până la 40% din piața pe care o deține în prezent, sigur, mă refer la sectorul amedonului de cartofi. Actualmente, Comisia discută situația post-2013 pentru politica agricolă comună. Noi dorim, sigur, că aceasta să fie puternică și eficientă. Și la această dezbatere privind viitorul PAC poate participa și sectorul cartofilor, ca toate celelalte sectoare ale agriculturii. Mulțumesc și acum din partea grupului PP, 3 minute, are cuvântul domnul Iar. Ja, vielen Dank. Äh, Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. cu acest uh, regulament referitor la plățile directe, dispozițiile comunitare s-au modificat în ce privește plata primelor și s-a decis uh, diverse măsuri legate de decuplare. Sunt două prime care se leagă încă de producție și care pot fi, în special în ce privește amidonul din cartofi și uh, deci prima care se acordă fermierilor și uh, fabricilor. Acestea trebuie să fie integrate într-o primă pe exploatație prevăzute cel târziu pentru anul 2012. Ajutorul pentru producție poate, să zicem, să intre în vigoare începând cu anul 2010 dacă statul membru vizat decide. Deci încă e o trimitere la producție și există un sistem de organizare comună a pieții în ce privește deciziile legate de bilanțul de sănătate, s-a spus cel târziu în 2012 trebuie să se pună capăt acestui sistem și e o decizie care va reprezenta o schimbare foarte importantă pentru sector. O să vedem dacă producția de amidon de cartof va rămâne în continuare competitivă, va exista o mai, puțină, o mai mică intervenție a statului sau niciun fel de intervenție a statului în anumite cazuri ceea ce face această posibilitate foarte dificilă. Trebuie să ne gândim la o perioadă de tranziție, la posibile măsuri de a sprijini acest sector. Trebuie ca acești producători să-și îmbunătățească capacitatea concurențială, să găsească noi segmente de piață. Toate lucrurile sunt foarte complicate. Importantă este decizia care trebuie luată pe termen scurt. Trebuie ca Comisia să spună clar ce dorește în domeniul economic, o decizie bună e întotdeauna o decizie bună, o decizie proastă e o provocare, dar în marea majoritate a cazurilor, soluția cea mai gravă e absența or- oricărei decizii, care uneori poate să se dovedească chiar fatală. Iată de ce solicit comisie să mai gândească o dată la toate posibilitățile în interesul producătorilor noștri. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Iar. Acum, din partea grupului liberalilor și democraților, un minut și jumătate, domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Într-o lume perfectă, bilanțul de sănătate ar duce la o situație mai bună. Din nefericire, în sectorul culturii cartofului nu se întâmplă acest lucru. E fermierii sunt în situația de a da faliment din cauza prețurilor foarte mici pentru amidonul de ca- din cartofi și uh, acest sector este unul extrem de specific. Uh, aici s-au făcut progrese, mai ales în domeniul biochimic, s-au pus la punct noi proiecte și noi produse și uh, nu trebuie să întrerupem acest progres care există. Afirmațiile comisarului nu mă fac să fiu foarte optimist și de aceea vreau să întreb, uh, aveți în vedere o revizuire a situației și un dialog cu reprezentanții acestui sector? Pentru că eu am senzația că trebuie să găsim o soluție pentru agricultorii uh, europeni. Sectorul uh, culturii amidonului din cartofi este un sector foarte specific, trebuie ca el să poată supraviețui, deci Comisia trebuie să ia măsuri excepționale pentru acest sector care este și el excepțional. Mulțumesc, domnule Mulder, spune președintele. Acum uh, un minut, domnul Wojciechowski. Dziękuję, panie przewodniczący. W poprzedniej kadencji... Mulțumesc, domnule președinte. În uh, precedentă legislatură a Parlamentului am avut de două ori ocazia să elaborez rapoarte în legătură cu cotele la amidon astfel încât uh, de multe ori am luat legătura cu reprezentanții acestui sector. Am, am încercat să mă adresez țărilor care nu erau mulțumite de aceste cote și am văzut uh, ce delicat este echilibrul uh, din acest sector. Astăzi ni se spune că întregul sector al amidonului de cartofi este amenințat și s-ar, s-ar putea chiar să dispară. Uh, sunt de drept îndurerat să văd cum dispare sector după sector din agricultura europeană. Am avut uh, lactatele, producția de zahăr, tutunul. Acum vorbim, iată, despre amidonul din cartofi. Și toate aceste sectoare se confruntă cu probleme similare, astfel încât consider că a sosit timpul ca noi să privim problema în ansamblul ei. Poate ar trebui să schimbăm direcția, poate că principiile de bază nu mai sunt valabile, deci trebuie să schimbăm uh, toată paradigma. Mulțumesc, domnule Wojciechowski, acum trecem la procedura cash de pentru un minut. Ai cuvântul domnul Kalinowski. Cuie, pani przewodniczący. Od wielu lat... Mulțumesc, domnule președinte. În uh, exploatația noastră producem de ani de zile amidon de cartofi și alți fermieri din întreaga Uniune Europeană. Mă tem că retragerea sprijinului pentru acest tip de producție care are ca țintă atât uh, uh, producția cât și industria prelucrătoare o să ducă la probleme foarte grave și mă aștept ca în 2013 să vedem că situația economică se va înrăutăți. Iată de ce m-aș pronunța în favoarea menținerii instrumentelor existente pentru aminonul din cartof și sectorul acesta. E nevoie de prețuri minime și e nevoie de cel puțin un sprijin minim pentru restructurare când se vorbește despre sectorul zahărului și reforma de acolo. Mi se pare că nu e o comparație foarte fericită, fiindcă a fost un mare eșec pentru fermierii europeni. Deci nu e drumul cel bun, domnule comisar. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Kalinowski, spune domnul președinte. Acum un minut, doamna Köstinger. Vielen Dank, Herr Präsident. 20% weniger Treibhausgas. Mulțumesc, domnule președinte. 20% mai reducere gaze de efect de seră 20% din uh, sursele de energie trebuie să fie energii uh, regenerabile. Iată care sunt obiectivele pe care și le-a fixat Uniunea Europeană pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Cum să ajungem la să îndeplinim aceste uh, scopuri? Agricultura poate, bineînțeles, și a contribui la, aceste, la atingerea acestor scopuri, la atingerea obiectivelor 20-20-20. Și în anumite domenii agricole, Uh, ne um, îndepărtăm de uh, aceste obiective în sensul că se creează condiții care obligă pe responsabil să intervină într-un mod departe de a fi benefic. Comisia uh, trebuie să ia măsuri care să permită garantarea producției Uh, amidonului din cartofi, în anumite regiuni nici nu există alte soluții alternative și acest sector va avea și în viitor un rol important de jucat. Președintele, mulțumesc și acum domnul Kelly uh, pentru a treia oară interveniți în procedura catch de Vă rog un minut. E, știți cum se spune uh, dacă ești rapid, prinzi ocazia de a ține cât mai multe discursuri. Vin din Irlanda și cartoful ne e foarte drag uh, inimii noastre, pentru că înainte de marea foamete, cartoful uh, a fost cel care ne-a hrănit și când a apărut parazitul cartofului care a distrus recoltele, milioane de oameni au murit de foame. Oricum, la noi nicio masă nu este completă fără uh, cartof și să punem în pericol, uh, ideea de a pune în pericol uh, viitorul fermierilor de cartofi îi face pe irlandezi să, uh, să se îngrozească. Suntem foarte interesați de viitorul acestei industrii și, cum a spus comisarul, în noua politică agricolă comună după 2013, cultura cartofului va trebui să fie examinată cu mare atenție. În fine, aș vrea să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați prezidat această sesiune și dacă n-aș fi fost împotriva clonării, aș spune totuși că dumneavoastră ați merita să fiți clonați. Președintele, mulțumesc, domnule Kelly, sunteți foarte drăguț, mă încurajează foarte mult ce ați spus. Domnule comisar, aveți cuvântul, vă rog. Well, thank you very much. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că industria midonului din cartof poate juca un rol important în uh, dezvoltarea produselor ecologice pe viitor în uh, chimie și înțeleg temerile dumneavoastră în legătură cu eliminarea sistemului de cote care ar putea cauza probleme pentru producătorii de amidon din cartof, dar trebuie să ne gândim la cadrul bugetar uh, cu care suntem constrânși să operăm DG Agri va primi în curând un studiu de evaluare în legătură cu sectorul cartofului în Europa și vom ține cont de acest lucru în discuțiile uh, privind politica agricolă comună după 2013. Sunt convins că pot fi găsite soluții mai durabile decât soluțiile ad hoc din uh, cadrul uh, sistemului actual. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, domnul Dana de Lange, îmi pare rău, nu erați pe listă, dar dacă mai aveți ceva de adăugat și este foarte important, vă mai acord un minut, vă rog. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam doar să răspund domnului Kelly, care ne-a vorbit despre cartoful și celebra a cartofului din Irlanda. Nu știu dacă e vorba de cartoful istoric aici. Aici e vorba de alt cartof. Cartoful pentru amidon. Acestea fiind spuse, are un uh, impact și asupra cartofilor pentru consumul direct. Sectorul amidonului de cartof trebuie neapărat să găsească o soluție și în consecință vă invit să găsiți cât mai rapid posibil o soluție, pentru că de fiecare dată când se face trimitere la situația de dincolo de orizontului 2013, de câte ori se discută data 2013, trebuie să ținem minte că în 2013 va fi deja prea târziu, în 2012. Până atunci avem nevoie de măsuri de tranziție